Dear colleagues, if you could uh, begin to take your seats so we can maximise our time uh, with the Commissioner, please. Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a profita la maxim de timpul pe care îl avem cu doamna comisar. So, colleagues, uh, we begin with the adoption of... Dragi colegi, începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, aceasta este adoptată. Prima comunicare a președintelui se referă la profilul lingvistic. Interpretarea în estonă, letonă, malteză, croată și irlandeză nu, vom, nu va exista astăzi. În ceea ce privește aprobarea recomandărilor coordonatorilor conform uh, articolului 205, domnul Fontana din partea ANF a fost uh, nominalizat rap- uh, raportor pentru raportul um, o pun, o decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea Europol și acordul acestuia cu Bosnia și Herțegovina. Deci dacă sunteți de acord cu această recomandare, este aprobată. Și trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi. Principal subiect al reuniunii noastre de astăzi, vă mulțumesc pentru prezența. Vom asista la o prezentare foarte importantă a poziției Comisiei Europene vis-a-vis -vis de decizia Curții Europene de Justiție în cazul uh, Schrems. Îi spunem bun venit doamnei Vera Iurova, comisar pentru justiție, consumatori și egalitate între sexe. Ne va prezenta pe lângă cazul uh, Schrems și câteva anunțuri legate de drepturile LGBTI însă principalul subiect al reuniunii de noastră este cazul uh, CEJ. Pe data de 11, uh, pe 12 octombrie, Serviciul Juridic al Parlamentului European a prezentat această decizie și am avut un prim uh, schimb de opinii cu reprezentanții ai Comisiei Europene. Și acum este prima dată când un comisar ne va spune poziția Comisiei Europene în legătură cu această decizie. Și acum aș dori să dau cuvântul doamnei comisar Iurova să ne prezintă această decizie, după care voi da cuvântul membrilor Comisiei uh, Liba pentru a avea o discuție. Vera, ai cuvântul. Îți mulțumesc, Claude, domnilor și domnilor. Aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați uh, invitat să particip la această reuniune. Mi-am dorit să vin în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta informații actuale în legătură cu pașii întreprinși de Comisia Europeană după decizia în cazul Schlenf, decizia care a fost uh, publicată pe, 6, pe data de 6 octombrie. După cum am declarat, cred, în urmă cu două săptămâni în ședința plenară, o să vă țin la curent în mod permanent în legătură cu această situație și aș dori să obțin sprijinul dumneavoastră în legătură cu diferite puncte referitoare la activitatea pe marginea acestui caz și în această agenda. Dezbaterea din plenară a avut loc în data de 14 octombrie, moment în care m-am referit la prioritățile imediate ale Comisiei Europene după decizia în cazul Schrems și aș dori să repet aceste priorități pentru că sunt neschimbate. Trebuie să ne asigurăm cetățenii că datele lor personale vor fi protejate în momentul în care sunt transferate în uh, exterior. Trebuie să garantăm claritatea societăților uh, comerciale care transferă aceste uh, date în Statele Unite ale Americii și să, trebuie să conlucrăm cu autoritățile naționale pentru protecția datelor cu caracter personal pentru a garanta o abordare coordonată și pentru a evita fărâmițarea pe piața internă europeană. Am anunțat de asemenea că Comisia Europeană va relua discuțiile cu partenerii americani pentru a monitoriza fluxurile transatlantice și am insistat asupra dorinței noastre de a lucra împreună cu dumneavoastră într-un spirit de cooperare și parteneriat. Și astăzi aș dori să vă prezint ultimele eh, evoluții și să ascult din partea dumneavoastră care sunt eh, părerile dumneavoastră despre cum puteți să contribuiți la acest proces. De la dezbaterea din plenară din 14 octombrie, Comisia Europeană a lucrat îndeaproape cu autoritățile naționale europene pentru protecția datelor, DPAs, la uh, grupul de lucru constituit conform articolului 29. Rolul impor- uh, important al acestor autorități uh, naționale independente a fost subliniat de Curtea Europeană de Justiție. Pe 30 octombrie acest grup de lucru a publicat o declarație privind consecința acestei decizii. Uh, S-a făcut trimitere la negocierile care se desfășoară acum pentru revizuirea acordului Safe Harbor, sfera de siguranță, lansându-se un apel instituțiilor europene să găsească o modalitate care să permită transferul de date în Statele Unite ale Americii, respectându-se în același timp drepturile uh, fundamentale. În ceea ce privește activitățile cotidiene necesare pentru transferul de date, acest grup de lucru a confirmat faptul că și alte instrumente disponibile, reguli uh, corporatiste obligatorii ar putea fi folosite, chiar dacă autoritățile naționale uh, vor trebui să analizeze consecințele cuprinzătoare ale acestor instrumente suplimentare. Până la Um, până la sfârșitul uh, în funcție de uh, evaluarea acestor instrumente, autoritățile europene vor lua toți pașii necesari, inclusiv uh, impunerea respectării legii. Salutăm dorința ca până în ianuarie 2016 să fie încheiat un nou cadru cu partenerii europeni cu toate acestea, Comisia Europeană consideră că pentru societățile comerciale trebuie să existe o securitate juridică. În momentul în care m-am întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri împreună cu domnul comisar Ansip pe data de 14 octombrie, a fost evident faptul că aceștia își doreau o interpretare uniformă și explicații clare ale acestei decizii. Cât mai curând, Comisia Europeană va publica o declarație prin care se va explica, vor fi explicate consecințele deciziei uh, Schrems asupra transferurilor internaționale de date. Cu toate acestea, acest, această comunicare nu poate înlocui activitatea autorităților naționale de uh, monitorizare a datelor cu caracter personal și Comisia Europeană se va asigura că Uh, la grupul de lucru în articolul 29 va fi urmată o abordare coordonată. Și acum aș dori să vă spun informațiile relevante privind negocierile purtate cu Statele Unite ale Americii. Ținând cont de faptul că acordul Safe Harbor a, fost, a avut un rol deosebit de important în ceea ce privește transferul de date din Uniunea Europeană în SUA, a fost de, da, este deosebit de important să, discu- să rediscutăm acest uh, cadru pentru a ajunge la un nivel mai mare de, protec- de protecție. Este un aspect foarte important pentru relațiile transatlantice și pentru a îi liniști pe cetățenii europeni. Trebuie să ne asigurăm că noile acorduri uh, vor uh, respecta standardele impuse de decizia Schrems. Înainte acestei decizii, Comisia Europeană deja identificase anumite elemente care, din punctul său de vedere, trebuiau să fie modificate într-un acord uh, revizuit Safe Harbor și am publicat aceste elemente într-o comunicare din anul 2013. În urma deciziei CEJ avem nevoie de mai multe clarificări din partea partenerilor din SUA în legătură cu mai multe puncte. Și nu am uh, întârzi, nu am întârziat, nu am amânat aceste discuții, le-am uh, reluat și uh, deja am uh, organizat câteva întâlniri la nivel uh, de experți uh, tehnici. Am uh, discutat cu secretarul de stat de resort din SUA aceste discuții uh, vor fi continuate și în următoarele săptămâni și vom păstra un contact permanent înainte de a vizita Washingtonul la, începutul, la mijlocul lunii noiembrie. Aceste discuții nu sunt deloc ușoare, însă sunt încrezătoare că până în momentul respectiv vom fi înregistrat progrese importante. Și aș dori să vă prezint mai în detaliu care sunt implicațiile acestei decizii și cum uh, ar trebui să răspundem acestor implicații. În primul rând, trebuie să menționez faptul că nu se pune sub semnul întrebării prerogativele Comisiei de a lua decizii care să garanteze conformitatea. Din potrivă, clarifică prerogativele autorităților naționale de a interveni în cazuri în care asemenea plângeri, cum a fost cea a domnului sunt depuse, și în al doilea rând, își insistă asupra faptului că nivelul de protecție dintr-o țară terță nu trebuie să fie neapărat identic, dar trebuie să fie totuși echivalent celui din Uniunea Europeană. Can Lennart, noul președinte al Curții Europene de Justiție, care a participat și el la, decizi- la această uh, decizie, acesta spune, a explicat că Curtea nu a evaluat sistemul din SUA, nu a evaluat activitățile de serviciilor uh, de informații din, uh, din SUA, ci mai degrabă a analizat cerințele dreptului uh, european din punctul de vedere al uh, condițiilor în care trebuie să se desfășoare transferul de date în țări terțe, indiferent de care sunt aceste uh, Uh, țări terțe. Prin această decizie nu se insistă asupra necesității ca sistemul din SUA să fie identic cu cel european, ci uh, asupra necesității de a exista garanții echivalente la nivel global cu garanțiile din Europa în momentul în care se face un transfer de date. Despre uh, aceste garanții voi discuta cu partenerii americani. În al doilea rând, Curtea uh, declară că un sistem bazat pe autocertificare, cum a fost acordul Safe Harbor, este uh, acceptabil dacă există mecanisme adecvate de uh, monitorizare și de supraveghere. Și, într-adevăr, acesta a fost unul din elementele cheie la care am lucrat împreună cu partenerii uh, americani și care se regăsește și în comunicarea din noiembrie uh, 2013 cu numărul 1211 referitoare, referitoare la transparență și uh, conformitate. Statele Unite ale Americii s-au angajat că vor avea o monitorizare mai puternică din partea Departamentului de Comerț, că vor uh, uh încerca să respecte standardele europene, ceea ce va transforma sistemul dintr-un sistem care se autoreglează într-un sistem care este mai proactiv și există, se poate recurge și la anumite sancțiuni în cazul în care nu este respectat. Tocmai de aceea încurajăm autoritățile naționale să își asume un rol mai activ în ca față de, față de trecut. De exemplu, am îmbunătățit uh, canalele de comunicare și interfețele între autoritățile naționale și Departamentul de Comerț din Statele Unite ale Americii. Autoritățile naționale vor avea un rol important de jucat și în revizuirea uh, funcționării acestui sistem. Am convenit uh, asupra principiilor pe care trebuie să le respectăm, mai trebuie să vedem care sunt uh, garanțiile uh, Uh, referitoare la obligativitatea tuturor acestor uh, norme și decizia privind uh, adecvarea acestui sistem este una care trebuie să fie revizuită în permanență, ținând seama de elementele noi care apar în țările terțe. Și în acest punct de vedere, discutăm cu partenerii din SUA crearea unui mecanism de evaluare anual care să țină seama de funcționarea sistemului, să țină seama de derogările prevăzute pentru activitățile polițienești și în acest proces de revizuire vor trebui să fie implicate părțile relevante din ambele părți. În ceea ce privește necesitatea, necesitățile care țin de activitățile polițienești, Curtea Europeană de Justiție Uh, subliniază că acest acces trebuie să fie supus unor condiții și limitări foarte clare. Din nou, este un lucru care se regăsește în comunicarea Comisiei uh, din uh, urmă cu 2 ani și încercăm din răsputeri să ne asigurăm că există suficiente garanții și limitări pentru a împiedica folosirea datelor cu caracter personal într-un mod generalizat și pentru a ne asigura că există un control judiciar a acestor, uh, acestor activități. Și aș dori să clarific acest ultim punct. Aceasta este cea mai mare provocare adusă de această decizie, însă nu ar trebui să uităm că uh, această dezbatere nu se desfășoară doar în Europa, ci și în uh, SUA. În urma informațiilor privind supravegherea în masă publicată în urmă cu 2 ani, Statele Unite ale Americii a trecut la, o, la un proces de revizuire pe plan intern a activităților serviciilor de informații. Um, legea americană privind uh, libertatea, Freedom Act, uh, a fost revizuită și a fost uh, adoptată o directivă politică de către președinte, cea cu numărul 28, prin care se insistă la, asupra necesității ca și sfera privată a cetățenilor neamericani să fie respectată. În plus, în ceea ce privește utilizarea informațiilor care au fost uh, colectate, anumite, o anumită protecție care înainte era rezervată doar cetățenilor americani a fost uh, extinsă acum și pentru cetățenii europeni, de exemplu perioada de reținere a acestor uh, informații. Acum ne aflăm în procesul de evaluare a acestor garanții, de a obține clarificări suplimentare, însă vă pot spune că există semne încurajatoare pentru noi. În paralel, am demarat o inițiativă importantă pentru a extinde uh, protecția judiciară conform uh, uh, legii referitoare la sfera privată care să fie uh, oferită și cetățenilor europeni. Această, acest proiect de lege a fost aprobat uh, deja de Camera Reprezentanților și urmează să fie discutat de Senat. În momentul în care va intra în vigoare, ea va fi un alt pas important pentru garantarea acestor transferuri de date. Și acum trebuie să ne concentrăm asupra acestor elemente și asupra altor elemente, să încercăm să înțelegem dacă ele răspund uh, condițiilor impuse de această decizie și aș dori să vă lansez un uh, apel să ne oferiți sprijinul în această încercare importantă și aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit uh, până acum și reiterez acest apel adresat dumneavoastră europarlamentarilor de a discuta cu uh, partenerii din uh, Congresul American, din administrația europeană, tocmai pentru a, a, a lucra ca niște parteneri. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, de ajutorul societăților comerciale europene pentru a ne convinge partenerii americani că trebuie să treacă la pași suplimentari și de succesul uh, uh, eforturilor noastre depinde prosperitatea Uh, economică și uh, depind relațiile bune de viitor cu Statele Unite ale Americii și Parlamentul European are un rol esențial în acest proces. Vă voi ține în mod regulat la curent cu ultimele evoluții. Am, uh, cam atât am avut să vă spun în legătură cu acordul Safe Harbor. Dacă doriți, vă pot oferi informații referitoare și la acordul uh, umbrelă, vă pot, care este de asemenea foarte important în, pentru relațiile între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și, în general, informații mai generale privind protecția datelor de caracter personal. Și după cum a spus, uh, v-a spus deja Claude, aș dori să închei Uh, discursul meu introductiv spunând că aștept cu nerăbdare viitoarea noastră întâlnire la începutul lunii decembrie și ocazie cu care, ocazie cu care o să vă pun la curent cu ultimele decizii privind garantarea drepturilor persoanelor LGBT, LGBTI, colaborarea cu furnizorii de internet privind combaterea discursurilor care instigă la ură. Și aș dori să vă spun care sunt ultimii pași pentru instituirea parchetului european și concluziile Agenției Europene pentru Drepturile Omului, care are sarcina de a examina respectarea drepturilor omului în zonele unde se află un număr mare de refugiați în statele membre ale Uniunii Europene. Cam acestea ar fi subiectele pe care aș dori să le abordez la următoarea noastră întâlnire, însă desigur și dumneavoastră aveți un cuvânt de spus în acest uh, sens. Mulțumesc, dragi colegi, avem uh, doar până la ora 9 Bineînțeles, nu putem subestima importanța acestei decizii și este esențial să avem uh, un răspuns atât de detaliat din partea Comisiei. Avem 11 vorbitori pe listă. O să vă rog să vă limitați la două minute, astfel încât să avem un răspuns detaliat din partea Comisiei. Pentru că trebuie să știm care este direcția politică, care este conținutul care trebuie analizat care este direcția în care merge Safe Harbor. Cu toții aveți cunoștințe detaliate pe această temă. Dacă vă limitați la două minute, vom avea un răspuns detaliat din partea doamnei comisar. Am pus pe toată lumea pe listă, toată lumea care a solicitat să intervină. O să vă rog cine mai dorește să mai vorbească, doamna Ferrara, și închid lista. Începem cu domnul Vos. Vă mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și dumneavoastră, domnă comisar, pentru că ați venit în fața noastră în această uh, seară pentru a ne răspunde la întrebările pe care le avem vis-a-vis -vis de acordul Safe Harbor. Mi se pare foarte bine că aveți o abordare coerentă. Mie mi se pare puțin lipsit de responsabilitate faptul că nu au fost prevăzute anumite perioade tranzitorii de către Curtea Europeană de, de Justiție. Mi se pare foarte bine că încercați să creați un nou uh, temei juridic care să ofere o securitate juridică, pentru că, într-adevăr, societățile comerciale trebuie să știe în ce direcție se îndreaptă și abordarea dumneavoastră mi se pare cea potrivită. Nego- în ceea ce privește negocierile de până acum și negocierile pe care le purtați acum, aveți impresia că trebuie să uh, luați totul, să reluați totul de la zero sau nu? Și apoi aș dori să vă întreb care este impactul acestei decizii privind uh, procesul de reformare uh, a cadrului european privind protecția datelor cu caracter uh, personal. Oare nu este amenințată armonizarea pe plan european de noile competențe, prerogative care sunt uh, date autorităților naționale? ar fi frumos dacă am uh, reușit să ajungem la un standard transatlantic Însă, ținând seama de activitățile serviciilor de informații, mă tem că acest lucru um, nu este posibil în acest, în acest moment. Mă întreb dacă nu există și pericolul de a ne izola, de a ne izola prea mult dacă căutăm un sistem cu adevărat echivalent față de cel european. Deci, uh, Sper că există o evaluare detaliată a Comisiei Europene a, a temeiului juridic și sper că se va ajunge la mecanismele potrivite de, de, de certificare, deci se va insista pe acestea sau până la urmă Comisia va fi cea care controlează. Doamna Zipăl, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mă bucură această decizie. În același timp, mi se pare îngrijorător faptul că am avut nevoie de un student care să se adreseze instanței, cu toate că timp de ani, mai mulți ani, Parlamentul European a atras atenția asupra faptului că acest, acest acord nu este unul chiar sigur, care se oferă siguranță și aceste apeluri din Parlamentul European au fost ignorate. Și nu am auzit de vreo societate comercială care să fi dat faliment în urma acestei decizii, deci nu știu de ce se amintește cuvântul irresponsabil, pentru că până la urmă discutăm despre drepturi fundamentale și nu putem spune că drepturile fundamentale nu trebuie respectate pentru că este vorba de niște profituri pe care nu le putem pierde. Eu nu am nicio problemă nici cu faptul că autoritățile naționale de control uh, au prerogative de control întărite, pentru că mi se pare un lucru avantajos dacă mai multe autorități uh, veghează la respectarea cadrului legislativ. În ceea ce privește alternativele amintite de doamna comisar Iurova, este necesar să ajungem la reguli comune, pentru că dacă nu, uh, este foarte posibil să există interpretări diferite a unui nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal. În legătură cu întrebarea uh, legată de uh, necesitatea de a controla uh, orice acord pe care urmează să îl încheiem cu Statele Unite ale Americii, Însă remarcăm că trebuie să ținem cont de două elemente. Pe de o parte, care sunt activitățile societăților comerciale pentru a garanta protecția datelor cu caracter personal. Pe de altă parte, se pune întrebarea ce se întâmplă, ce se întâmplă cu uh, forțele polițienești și cu serviciile de informații. Și din acest punct de vedere mai există foarte mul- multe lucruri de făcut, atât uh, Uh, în Europa cât și în uh, Statele Unite ale Americii. Din punctul de, apoi, din punctul de vedere al accesului uh, forțelor de ordine la asemenea, la asemenea date, mie mi se pare că acest acces trebuie să fie permis doar în situații excepționale și nu trebuie să devină o regulă. Mulțumesc, domnul Kirkhope. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu sunt recunoscător Comisiei pentru clarificările pe care le-a adus pe mai multe teme, dar aș vrea să aud părerea doamnei comisar în ceea ce privește situația actuală în care instanțele ajung uh, unde trebuie înainte de legiuitori. Am văzut acest lucru și la Safe Harbor și la dreptul de a fi uitat. Credeți că asta reflectă o problemă mai extinsă în ceea ce privește uh, faptul că legiuitorii consideră că ceva este adecvat, dar uh, Curtea Europeană consideră că nu? Cum o să ne asigurăm pe viitor că vom avea o legislație în vigoare care să fie uh, acceptată și de instanță? Și aș dori să o întreb dacă ar putea să ne spună care sunt relațiile cu Statele Unite ca urmare a acestei decizii. Credeți că va avea impact asupra negocierilor viitoare și Comisia crede că faptul că Congresul American a adoptat uh, legea uh, respectivă este un semn pozitiv, în sensul că nu s-au provocat prea multe daune? Și vreau să știu de asemenea dacă ați avut și reacții directe din partea autorităților de protecție a datelor din statele membre privind modul în care ei și companiile fac față situației. Pentru că noi avem uh, foarte mulți constituenți, uh, alegători care sunt uh, pe deplin îngrijorați și aș vrea să știu dacă există sprijin suplimentar care va fi oferit în cazul în care este necesar înainte de adoptarea și implementarea unui nou acord și clarificarea acestui nou acord va fi făcută într-un mod deschis și transparent pentru cei care trebuie să suporte și consecințele acestui acord. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Intvald. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, în primul rând pentru prezență și, în al doilea rând, pentru că ne-a oferit o imagine atât de clară a situației și a modului în care putem merge mai departe. Am totuși foarte multe întrebări. Să începem cu declarația dumneavoastră. Companiile au nevoie de certitudini. Evident. Și cât mai repede. Dar au avut nevoie de certitudine și în anii recenți și mult. Parlamentul a solicitat uh, abrogarea acestui, acestei prevederi safe harbor și nu a fost luat în seamă uh, practic nu s-au luat în calcul slăbiciunile acestui sistem timp de foarte mulți ani și mi se pare că acum versați lacrimi de crocodil. În al doilea rând am pus niște întrebări Comisiei și cred că este urgent să primim un răspuns uh, curând. Impactul asupra TFTP, asupra acordului uh, de tip umbrelă uh, și asupra TTIP și avem nevoie de un răspuns rapid din partea Comisiei. Înțeleg că domnul comisar Oettinger a spus că lucrează la o propunere în ceea ce privește un cloud european Uh, să ridicăm un fel de gard în jurul internetului european. Mie nu mi se pare că asta este o cale de urmat. Cred că ar trebui să avem un internet deschis, dar cu garanții adecvate pentru drepturile cetățenilor și pentru protecția datelor. Și ajungem astfel la problema aplicării legii în primul rând, am citit undeva că Statele Unite au spus, uh, da, Comisia Europeană acum ne arată pe noi cu degetul, dar de-a lungul anilor n-au venit decât cu patru plângeri. Și atunci, cum rămâne cu aplicarea legii de către Comisie? Un alt aspect, ați vorbit despre DPAs. Înțeleg că există anumite agenții germane de protecție a datelor care au spus că nu o să aștepte până pe 21 ianuarie ce o să înceapă să aplice încă de pe acum. Și companiile care nu fac nici măcar un efort să fie în conformitate cu spiritul Safe Harbor vor avea probleme. Apoi două observații finale. Obiectez în continuare la termenul negocieri în acest context. Nu este o negociere, este o decizie unilaterală a Comisiei Europene. Discuțiile cu Statele Unite ar fi doar pentru a stabili că dacă Comisia Europeană ia o decizie, SUA va oferi, safeguard, va oferi măsuri de siguranță, dar asta este practic o decizie unilaterală a Comisiei Europene și ajung astfel la ultimul punct, că putem vorbi pe tema asta foarte multă vreme. Dar esențialul este, în conformitate și cu ce a spus mai devreme Timothy, tot dăm legi care nu se ridică la înălțimea așteptărilor și de fiecare dată judecătorul ne trimite înapoi să ne facem temele. Trebuie să ne asigurăm că un aranjament viitor care să înlocuiască Safe Harbor se va ridica la standardele impuse de instanță. E foarte simplu. Serviciile americane de informații și Serviciile europene de informații au câștigat, cu toate se angajează în comportamente din acestea excesive și atunci cum vom ajunge la un aranjament care să respecte standardele? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Arnes! Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această prezentare. Mm, este, mi se pare important că avem timpul pentru a avea această dezbatere, acest schimb de opinii. Și aș dori să trec direct la subiect și prima întrebare pe care aș dori să vă adresez este, ur- este următoarea. Ați spus că veți uh, publica o declarație adresată companiilor despre ce ar trebui să respecte. Deci cum o să arate această declarație? Care vor fi punctele esențiale din această declarație? Pentru a ajuta companiilor să înțeleagă pentru a le, această decizie, pentru a le garanta o certitudine mai mare. În al doilea rând, Mă miră faptul că acest acord a, s-a scufundat până la urmă ca și Titanicul. Nu cred că aveam nevoie de această decizie, știam acest lucru din 2013 și cu toate acestea se încearcă în mod repetat uh, un, crearea, ajungerea la un nou acord safe harbor și mă întreb cum veți reuși, cum credeți că veți reuși acest lucru, indiferent de uh, controlele promise de Statele Unite ale Americii. Pentru că există această problemă care nu este rezolvată, accesul serviciilor de informații, ceea ce înseamnă că datele respective nu sunt singure, indiferent de um, modul în care vă doriți dumneavoastră să arate uh, viitorul, uh, viitorul acord Safe Harbor. Deci cum veți evita această problemă care ține de siguranța națională. Deci, indiferent de garanțiile oferite de controlele respective care vor fi prevăzute în, în acordul respectiv, cum ar trebui să arate acest uh, sistem de control, de monitorizare? Cum considerați că este posibil ca un uh, sistem de conformitate, de adecvare să fie un, unul uh, fiabil? Și apoi, ultimul punct se referă la consecințe. Discutăm despre registrul cu numele pasagerilor de TTIP și nu știm care sunt implicațiile asupra tuturor acestor dosare și v-aș ruga să ne prezentați consecințele acestei decizii și asupra și asupra acestor dosare și sper ca regu- regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal să fie atât de bun încât să ne rezolve cel puțin câteva dintre aceste probleme. Mulțumesc, domnul Albrecht. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ne-ați explicat punctul dumneavoastră de vedere în urma uh, deciziei și pentru că ne-ați oferit și ocazia de a pune întrebări. Prima observație și întrebare ar fi legată de urmărirea unui nou tip de aranjament. Mă întreb, de când a fost emisă decizia, cum vreți să adoptați o nouă decizie care să se ridice la solicit uh, solicitărilor instanței, fără a fi capabili să schimbăm cadrul juridic uh, american prea curând și e clar că nu suntem capabili. Deci uh, instanța a spus foarte clar că aranjamentele legislative din Statele Unite nu permit o protecție adecvată sau uh, echivalentă. Și atunci despre ce vorbim? Nu va exista o nouă decizie luată de Comisia Europeană care să rezolve această problemă uh, în timp util. Și pun la îndoială acest uh, idee. Vreau să știu cum puteți să vă ridicați la înălțimea acestei uh, solicitări. Și ar mai fi o întrebare, și anume de ce? pentru că eu cred că până la urmă acum minge în terenul Statelor Unite. Dacă ei vor ca firmele lor să aibă un uh, aranjament uh, uh, în ceea ce privește accesul privilegiat la piețele europene, prin comparație cu alții, pentru că dacă nu e această evaluare, înseamnă că nu poți să intri pe piața europeană, de ce ar trebui Comisia Europeană să se ocupe de această problemă acum? De ce nu ar trebui să fie datoria guvernului american să rezolve această problemă sau datoria companiilor americane să abordeze guvernul american pentru a schimba acest, uh, aceste aspecte legislative? Și aș vrea un răspuns pe această temă. Cred că este uh, că întrebările domnului Kirkhope sunt foarte bune. Cum o să vă asigurați că nu va exista o altă decizie care să încalce uh, legea? Și de ce este nevoie iarăși să avem un proces de durată? De ce este nevoie ca cetățenii să rezolve situația în loc să o rezolve Comisia? Îmi pare rău, domnule președinte, dar mai am nevoie de un minut, pentru că vreau să subliniez un alt aspect care mi se pare important. Curta s-a referit la revelațiile lui Edward Snowden în ceea ce privește programele de supraveghere în masă și de aceea a respins protecția adecvată a cadrului juridic și de aceea instanța a spus că în primul rând revelațiile sunt esențial adevărate, în principal adevărate și uh, există o problemă legată de sistemul de supraveghere în masă. Și în acest caz aș vrea să văd o reacție a Comisiei Europene la acest lucru. Pentru că o parte din aceste revelații se referă la propriile noastre state membre care încalcă uh, Carta Drepturilor Fundamentale și nu văd de ce Comisia Europeană nu ia lucrurile în serios și nu începe, măcar acum, să declanșeze proceduri de infringement împotriva statelor membre care merg dincolo de ceea ce este permis în domeniul securității naționale și ceea ce ar trebui să fie acoperit de uh, legea europeană și ceea ce ar trebui să intre în domeniul protecției drepturilor fundamentale în UE. Cred că înțelegerea comună a drepturilor omului ar trebui să fie aplicată aici. Deci acesta este un domeniu în care ar trebui să fiți activi și ar mai fi încă un domeniu care este și el menționat în decizie, un, o decizie de anul trecut în ceea ce privește directiva privind retenția datelor, care respinge clar uh, sistemele de supraveghere în masă dacă nu există un risc sau o suspiciune la adresa persoanelor. Și statele membre au totuși implementate acest tip de măsuri. Și atunci, de ce nu aplică Comisia această decizie și deciziile anterioare față de statele membre? Și aș vrea să am un răspuns pe această temă. Mulțumesc. Doamna Ferrara. Grazie, Presidente. Bine, anch'io sono... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă bucur foarte mult că avem astăzi această discuție pentru că decizia emisă de Curtea de Justiție este o lovitură dură la operațiunile de supraveghere din SUA, care se bazează în principal pe parteneri privați. Nu putem ajuta uh, spionajul american uh, dând cu tip la regulilor europene. Dar, uh, iarăși, Comisia Europeană nu are competența să uh, restricționeze competențele naționale și de aceea analiza mi s-a părut destul de superficială. Avem nevoie de o soluție care să schimbe radical legea americană. Deci avem nevoie de mai mult decât o actualizare a sistemului actual uh, Safe Harbor. Și întrebarea mea este ce va face Comisia? Vă veți limita la o actualizare sau veți încerca să obțineți un nou acord? Și în acest caz, care ar fi temeiul pentru acest nou acord și cum o să vă asigurați că noul acord va fi respectat? Decizia privind Safe Harbor va avea un impact important și asupra relațiilor comerciale și alți colegi au subliniat și ei acest lucru. Cum veți face față acestei perioade de tranziție? Și dacă există un nou plan, ce veți face în cazul în care schimba contractele cu utilizatorii europeni? Și dacă este, va fi solicitat uh, consimțământul utilizatorilor pentru uh, tratamentul datelor în țări terțe, există, uh, aceasta ar fi o ipoteză valabilă și în acest caz care ar fi consecințele? și nu în ultimul rând, statele membre pot să suspende transferul de date către SUA. Aceasta ar fi o posibilitate, ar putea fi ceva ce se va întâmpla. Care ar fi poziția Comisiei dacă statele membre ar merge în această direcție? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Boni. Doamna comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cred că este ex o dezbatere extrem de importantă, având în vedere uh, decizia curții Cred că acum ar trebui să ne gândim la consecințele nu doar pentru transferul de date către SUA, ci ar trebui să ne, găsim și, uh, să ne gândim și la consecințele legate la decizia de uh, standarde adecvate. Sunt de acord cu multe dintre declarațiile făcute astăzi și vreau să vă adresez trei întrebări. În primul rând, acum ne găsim într-o situație în care transferul către țări terțe se bazează pe soluții diferite decât uh, aceste uh, prevederi standard echivalente. Și, de asemenea, se aplică și regula de la caz la caz. Uh, Poate acest lucru ar fi bun în perioada de tranziție, dar care sunt uh, părerile dumneavoastră pe această temă? Este suficient să ținem cont de activitatea Congresului American? Sau și ce pregătim în ceea ce privește echivalența regulilor? Pregătim un nou cadru pentru aceste relații? A doua întrebare. N-ar trebui să uităm că unele din instrumentele pe care le-am menționat sunt folosite în principal de companiile mari, nu de IMM-uri. Ce soluții putem oferi acestor IMM-uri și ce fel de sprijin din partea autorităților de protecție a datelor ar putea obține? Și a treia întrebare, ce, ce înseamnă această uh, Uh, decizie pentru toate sistemele de echivalență. Cum ar trebui interpretate acestea de către companii și de către cetățeni și de către autoritățile de protecție a datelor? Este doar un uh, început. Uh, sperăm ca până la reuniunea din decembrie să avem și alte întrebări de adresat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bidenhauser. De, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare un lucru foarte pozitiv faptul că ați încercat să găsiți uh, răspunsuri potrivite acestei probleme, să discutați cu companiile, însă până, până acum, mm, sau eu poate nu am auzit cuvântul, termenul drepturi fundamentale în intervenția dumneavoastră. Și am uh, temerea că, de fapt, asistăm la o încercare de a repara lucrurile și nu de a schimba fundamental uh, sistemul. Domnul uh, Kirkhope s-a referit la această problemă a legilor care nu sunt atât de bune încât uh, avem nevoie de curți pentru instanță pentru a ne atrage atenția asupra unor probleme. Uh, poate dacă Comisia Europeană ar uh, da o atenție mai mare unei mai bune reglementări, lucrul ar fi mai bune. Acestea au fost niște remarci cu caracter uh, general. Și acum trec la întrebări. Instanța a stabilit că în ceea ce privește sistemul din Statele Unite ale Americii, acesta nu respectă toate normele necesare pentru protecția Uh, drepturilor fundamentale și uh, mă întreb dacă un al doilea acord Safe Harbor nu ar presupune schimbarea fundamentală a sistemului uh, din Statele Unite ale Americii și acest lucru este oare posibil sau nu? A doua întrebare Oare nu ar trebui ca standardele de protecție din uh, sectorul privat să fie mult mai mari decât uh, cele, uh, cele actuale? Apoi, clauzele contractuale, într-adevăr, trebuie să fie respectate, însă, în ceea ce privește companiile americane, oare nu ar trebui să, fie, să se recurgă la uh, derogarea prevăzută în articolul 4, astfel încât transferul de date să fie, să fie oprit înspre societățile, înspre companiile din Statele Unite ale Americii și apoi care considerați că sunt perspectivele din punctul de vedere al timpului privind toate aceste modificări. Mulțumesc, domnule Breton. Euh, Doamnă comisar, este important uh, că în această seară avem această dezbatere privind decizia Schrems din octombrie 2015. Este o decizie foarte importantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Această decizie are meritul de a proteja drepturile fundamentale, în special uh, asigurând protecția datelor personale. De aceea este o decizie extrem de importantă care ne ajută să obținem progrese în materie de drepturi fundamentale. În calitate de membru al acestei comisii nu pot decât să subliniez importanța deciziei, însă nu acesta este interesul său major. El uh, condamnă în două rânduri aprecierile comisiei din care faceți parte. Și astăzi, evident, încercați să minimizați uh, importanța acestor corelări, însă nu sunteți prea convingătoare. Ne spuneți că va trebui să elaborăm un nou cadru de protecție a datelor în schimburile noastre cu Statele Unite și spuneți că autoritățile naționale de protecție a datelor vor trebui să joace un rol mai activ. Dar sunteți obligată să spuneți asta, pentru că tocmai acesta este primul motiv pentru care Curtea a condamnat această decizie și anume că a constatat o putere excesivă a Curții care a restrâns în mod ilegal autorități, prerogativele autorităților naționale. Deci sunteți obligată să spuneți că trebuie să respectăm mai mult aceste autorități. Pe de altă parte, parte, ne spuneți că această hotărâre a curții nu evaluează sistemul american. Mi se pare că sunteți diplomatic, diplomată când spuneți asta, pentru că este exact invers. Uh, pe, pentru că hotărârea curții este foarte dură la adresa sistemului american. În mod intrinsec, acest sistem nu protejează datele personale, potrivit criteriilor noastre. Și, în al doilea rând, nivelul slab de protecție de acolo nu este nici măcar aplicabil europenilor. În această seară ne spuneți că trebuie să ne constrângem partenerii americani să se îmbunătățească și spuneți că legea lor ar putea să fie îmbunătățită astfel încât să fie în beneficiul europenilor. Însă eu cred că uh, acest nivel este mult prea înalt și nu veți reuși. Pentru că dacă americanii au o calitate, ei bine, aceea este de a-și apăra la maxim uh, dreptul, legile, propriile interese și nu uh, fac rabat atunci atunci când vine vorba despre interesele lor naționale, pe când noi nu prea o facem. Pe de altă parte, există și negocierile privind TTIP-ul. Nu credeți că Comisia a dat dovadă de slăbiciune, sacrificând în mod deliberat nivelul de protecție a datelor noastre personale pentru a ajunge să semneze acest TTIP extrem de sfânt, dar nu cumva Comisia a sacrificat uh, drepturile fundamentale în uh, favoarea unui mare business uh, atunci când vine vorba despre datele personale. Domnul Păsaghilar, vă rog. Commissioner, Commissioner Jurova. comisar Iurova, și eu sunt de părere că această hotărâre a Curții Europene de Justiție uh, este un caz uh, de referință care va contura cultura drepturilor fundamentale potrivit Cartei Drepturilor Fundamentale în fiecare act al Uniunii Europene, inclusiv în uh, tratatele cu țările terțe. Ideea este că ne-am concentrat foarte mult pe acordul Safe Harbor cu Statele Unite, în timp ce această hotărâre merge mult mai departe și aceasta afectează nu doar acordul bilateral cu Statele Unite, ci cu toate alte țări terțe. Aș vrea să știu care este evaluarea dumneavoastră cu privire la impactul uh, acestui acord uh, și asupra altor acorduri care includ capitole sau articole privind protecția datelor. Mă refer în mod deosebit la TTIP, care are un impact asupra standardelor de protecție a datelor este vorba despre acordul cu Statele Unite și cu alte state terțe. În al doilea rând, care este impactul intern când vine vorba despre supravegherea în masă realizată de statele membre ale Uniunii Europene și nu uh, de Statele Unite. Și aceasta este o problemă. Aș vrea să știu care este evaluarea dumneavoastră cu privire la acest aspect. Apoi, ați menționat și alte ambiții ale portofoliului dumneavoastră și aș dori să mă refer la intențiile pe care le aveți uh, de a uh, aborda uh, discursul care instigă la ură pe internet. Noi vrem să prevenim radicalizarea, vrem să prevenim politica care instigă la ură și ar trebui să mergem dincolo de domeniul de aplicare al deciziei cadru pentru a preveni acest discurs care instigă la ură pe internet. Mulțumesc, doamna Stevens, vă rog. Dank u, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, perioada care s-a scurs uh, între uh, adoptarea hotărârii și adoptarea unui nou acord, protecția este mult mai scăzută decât înainte. Practic ne întoarcem la un sistem fragmentat al celor 28 de state membre, cu reguli diferite. Este de acord Comisia cu acest punct de vedere și este dispusă Comisia să abordeze discrepanțele care există între diferitele legislații și mă gândesc în special la directiva privind retenția datelor. Nu cumva Comisia ar trebui să fie mai activă și să întreprinde reformele necesare mai rapid? Apoi mă întreb uh, cum vor gestiona IMM-urile această situație complexă. Acestea vor fi grav afectate de ramificațiile birocratice ale acestei hotărâri. Ce recomandări are Comisia pentru IMM-uri din momentul în care a fost elaborată această hotărâre? Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succintă. Aș dori să îi mulțumesc doamnei comisar pentru că este prezentă în această seară alături de noi. Adesea, credibilitatea Uniunii Europene este subminată de populism. Și această sentință a Curții de Justiție ar putea uh, stârni niște situații dificile. Însă este important să protejăm uh, datele personale ale cetățenilor noștri. Întrebarea mea, practic, repetă ceea ce spuneau alți colegi. Dar întrebarea mea este următoarea. Cum credeți că această sentință a Curții de Justiție, de Justiție ar putea influența dialogul între uh, SUA și UE în ceea ce privește acordul TTIP? Pentru că și acolo se va vorbi despre schimbul și fluxul de date și informații. Mulțumesc. Uh, Domnul președinte, Anes, am uh, închis uh, lista, așa că te rog să te limitezi la un minut. Mulțumesc. Aș dori să o întreb pe doamna comisar dacă consideră că această sentință a curții are implicații pentru acordul umbrelă care este negociat. Și în ceea ce privește acordul TPTF. Um, Domnul președinte, mulțumesc, stimați colegi. Înainte să-i dau cuvântul doamnei comisar, Aș dori să spun un lucru. După sentința privind uh, retenția datelor, nu a existat o comunicare din partea comisiei și uh, colegii au uh, ridicat în mod repetat um, problemele legate de PNR, de TTIP și așa mai departe. Doamna comisar și-a luat foarte multe note în urma întrebărilor dumneavoastră foarte detaliate. Domnul Albrecht sugera că și americanii au anumite responsabilități. Aș vrea să fac o simplă sugestie. Noi, uh, ca Parlament, uh, nu am făcut uh, sugestii în ceea ce privește directiva privind retenția datelor. Însă acest, acest acord este extrem de important Judecătorii știau că, practic, scriu legea. Judecătorii știau că știau exact ce fac. Și, într-un fel, trebuie să avem o comunicare din partea Comisiei care să spună care sunt consecințele acestei hotărâri. Să spunem că până în decembrie ar trebui să vină Comisia cu un astfel de document, să spună care sunt consecințele unele întrebări uh, s-au referit la modul în care vor opera companiile, alte întrebări s-au referit uh, la implicațiile pentru acordurile existente uh, sau care sunt în curs de negociere, de exemplu TTIP și PNR, însă aș sugera ca Comisia să vină cu o, cu o comunicare până în decembrie. Este important să știm cât se comunică despre discuțiile dumneavoastră cu Statele Unite, pentru că nu ni se spun uh, suficiente lucruri despre aceste discuții. Trebuie să aflăm cât mai multe despre discuțiile cu Statele Unite. Um, Vă rog uh, să faceți tot posibilul să răspundeți uh, la cât mai multe întrebări în intervenția dumneavoastră. I must apologize first for perhaps not catching on. În primul rând, aș dori să-mi cer scuze că, pentru că nu am prins toate întrebările și am să-i rog pe colegii mei să-mi semnaleze dacă am uitat ceva. Aș dori să mă adresez în primul rând domnului Vos, care... In fact, approach of uh, the member states and EPA. care vorbea despre mm, abordarea statelor membre, a autorităților de protecție a datelor Aș vrea să încep cu propria mea evaluare a ceea ce înseamnă această hotărâre. Faptul că o singură persoană află că drepturile sale fundamentale au fost încălcate, poate merge în instanță și poate câștiga, este un factor extrem de important. O caracteristică foarte importantă a societății noastre și este dovada faptului că statul de drept funcționează și că sistemul funcționează. Decizia curții mi se pare un pas important înainte care ne ajută să finalizăm cu succes negocierile cu Statele Unite. Pentru că aduce o definiție mai precisă a ceea ce înseamnă adecvarea. Știți că am lucrat uh, din răsputeri în timpul negocierilor la îndeplinirea anumitor recomandări care au fost uh, elaborate în 2013. Domnul Fos uh, întreba dacă ar trebui să începem de la zero. Nu, nu începem acum de la zero. Practic ne folosim acum de realizările pe care le-am obținut înainte de vara acestui an sau înainte de luna august. Acela a fost momentul când am oprit negocierile în pofida faptului că am obținut foarte multe în ceea ce privește recomandările de la 1 la 11, care se referă la monitorizarea continuă și la punerea în aplicare a părții comerciale. Însă am oprit negocierile, iar partenerii americani știau exact că nu suntem mulțumiți de toate răspunsurile pe care le-am primit și au așteptat uh, practic această decizie a curții. Noi vroiam să știm care va fi opinia curții cu privire la această evaluare a adecvării. Sunt uh, convinsă că am făcut bine că am așteptat uh, și că nu am finalizat negocierile în această vară. Așadar, nu pornim de la zero. Mi-e teamă că suntem departe de a avea o viziune pentru standarde globale, deși cred că într-o bună zi acest lucru se va întâmpla, pentru că lumea internetului uh, a adus acest sat global care ar trebui să aibă un standard unitar de protecție a datelor personale ca drept fundamental. Aș vrea să resping cu tărie ceea ce au spus unii dintre dumneavoastră. Am uitat cine a spus. Și anume că am sacrificat drepturile fundamentale în favoarea intereselor comerciale. Nu este adevărat. Drepturile fundamentale și protecția uh, datelor personale, protecția vieții uh, personale uh, sunt în centrul tuturor eforturilor noastre. Nu doar în negocierile cu Statele Unite, ci și în negocierile cu alte state atunci când vorbim despre reforma protecției datelor personale și multe alte domenii. Așadar, acordul Safe Harbor va avea definiții mai bune ale procesului de certificare, controlul uh, din oficiu, sancționarea care va fi aplicată de Comisia Federală pentru Comerț și cu siguranță va trebui să conțină o descriere foarte exactă a excepțiilor. Și cred că Sophie Invel s-a referit la aceste excepții. Vorbim despre excepții și limitări pe care trebuie să le respecte serviciile de informații în accesarea datelor în baza acordului uh, Safe Harbor. Spuneam deja acest lucru acum un an și acesta rămâne în continuare obiectivul nostru, și anume de a avea o descriere clară și limite clare. Și, bineînțeles, va trebui să avem mecanismele necesare pentru a verifica respectarea acestor limite. În discursul meu introductiv spuneam că acest control continuu uh, Uh, va fi însoțit de alte mecanisme, printre care rapoarte anuale, evaluări anuale care vor fi realizate de autoritățile naționale și vrem ca și companiile înseși să facă astfel de rapoarte anuale. Acesta este unul dintre subiectele noastre pe care le avem uh, în atenție în negocieri. Discutăm acum uh, să vedem dacă aceste rapoarte trebuie să fie obligatorii sau voluntare. Noi insistăm să fie rapoarte obligatorii pentru că vrem să obținem informații exacte cu privire la numărul de cazuri și cu privire la cazurile concrete în care datele au fost folosite de serviciile de informații. Am avut o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri și cu reprezentanții Camerelor de Comerț Americane și uh, reacția lor uh, cu privire la raportare a fost una favorabilă. Dar este un proces în desfășurare și nu vă pot spune acum care este rezultatul. În ceea ce privește întrebarea doamnei Sipel, și anume care sunt alternativele pentru companii și cum uh, vom aborda această situație a companiilor. Bineînțeles că este o situație extrem de importantă pentru că a creat incertitudine legală, incertitudine juridică pentru companiile mari, dar și pentru IMM-uri, acestea din urmă confruntându-se cu probleme foarte mari. Când am uh, comunicat acest lucru companiilor, am insistat uh, că până acum acestea au acționat de bună credință, încercând să respecte condițiile din acordul Safe Harbor și am insistat că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a găsi niște soluții sustenabile. O astfel de soluție sustenabilă este un acord safe harbor mai solid. Între timp, oferim alternative. Dar, bineînțeles, uh, acest lucru ține de competența autorităților de protecție a datelor, care au responsabilitatea de a pune în aplicare legislația și această hotărâre a Curții de Justiție. Le explicăm de asemenea companiilor că există alternative la Safe Harbor. Acesta este un regim specific de protecție a datelor care sunt transferate în Statele Unite. Este vorba despre alternative precum uh, clauze contractuale sau reguli uh, corporative cu, obliga cu caracter obligatoriu. În toate aceste cazuri, protecția va fi mai scăzută decât în cadrul unui acord uh, sau a unui nou uh, regim uh, consolidat la care lucrăm acum. What the companies now need, uh, this is the clear guidance, this is what I spoke about that we want to issue. Companiile au nevoie de îndrumări clare pe care le vom emite la începutul lunii noiembrie. companiile au nevoie de reguli unitare, de reguli unificate. Este un lucru foarte important pe care l-am discutat uh, în uh, grupul de lucru constituit în baza articolului 29. Practic am discutat cu reprezentanții autorităților naționale de protecție a datelor. În urma întâlnirii cu aceștia am înțeles că și ei uh, consideră că o abordare unificată îi va ajuta să depășească această perioadă și să faciliteze sarcina companiilor. Am discutat uh, cu doamna Pritzker, care este uh, secretarul de comerț al Statelor Unite, și uh, chiar și dumnea ei ne spunea că ar trebui să avem această abordare unificată. Problema în continuare este că avem 28 de regimuri juridice în 28 de state membre. De aceea ne grăbim să finalizăm negocierile în ceea ce privește reforma protecției datelor, care va înlocui aceste 28 de regimuri de protecție diferite, care provoacă foarte multă incertitudine juridică, mai ales în acest moment atât de important. Trebuie să ajutăm companiile să primească informații la timp și îndrumări clare. Și asta nu înseamnă că sacrificăm drepturile fundamentale. Vreau să insist din nou asupra acestei afirmații. Domnul Carl vorbea despre modul în care vedem noi situația actuală și cum am putea să procedăm pentru a găsi niște standarde comune. Situația este extrem de clară. Trebuie să respectăm decizia curții ca o referință în ceea ce privește adecvarea și protecția suficientă a datelor europene în Statele Unite. Negocierile noastre privind noul Safe Harbor trebuie să fie foarte precise și să țină cont de cerințele Curții de Justiție. De aceea am făcut o analiză foarte amănunțită a realizărilor pe care le-am obținut până acum în negocierile noastre privind Safe Harbor. Am ținut cont de cerințele curții pentru a vedea ce este fezabil și ce nu. Unii dintre dumneavoastră au menționat deja acest lucru și anume că provocarea cea mai mare se referă la cerințele uh, care afectează ordinea juridică americană. Această ordine juridică nu se referă doar la actele legislative adoptate de Congresul American, ci la spațiul extins de decizie uh, al ramurii executive și de aceea am negociat cu Departamentul de Comerț cu privire la diferitele posibilități. Aveți dreptate când spuneți că trebuie să așteptăm uh, schimbările în legislația americană, dar dacă ar fi să facem asta, nu am putea transfera date în 2-3 ani. Nu este realist să gândim așa. De aceea, pe termen scurt și pe termen mediu, insistăm pe decizii la nivel executiv, iar pe termen mai lung am dorit să vedem o reformă mai profundă a sistemului de protecție a datelor personale în Statele Unite. Bineînțeles, aceasta nu stă în puterile noastre, dar trebuie să insistăm. Dumneavoastră spuneați că este vorba aici despre încrederea uh, între Uniunea Europeană și Statele Unite. Și de aceea trebuie să le spunem omologilor noștri americani care sunt standardele europene de protecție a datelor personale. Aceasta este ambiția noastră și sarcina noastră pe termen lung. Apoi, unii dintre dumneavoastră m-au întrebat despre impactul asupra negocierilor privind TTIP și PNR. Și a existat și o întrebare a doamnei Sibel și anume de ce nu am suspendat negocierile. Am auzit de foarte multe ori această întrebare. Unii dintre dumneavoastră spuneau că nu, nu există o protecție suficientă din partea Statelor Unite și atunci uh, să suspendăm uh, Safe Harbor. Noi, din potrivă, am accelerat negocierile cu Statele Unite pentru a consolida Safe Harbor. Însă, pe de altă parte, dacă suspendam uh, Safe Harbor, care ar fi fost planul B? Exact asta facem acum. Acum încercăm să găsim un plan B, o soluție intermediară. Există o directivă uh, care este în vigoare și trebuie să folosim acum măsurile alternative despre care am discutat deja. Înainte să mă refer la TTIP, aș dori să mă refer la un alt uh, subiect care a fost ridicat de unul dintre dumneavoastră, nu mi-amintesc cine, și anume capacitatea autorităților uh, de protecție a datelor pentru că acestea trebuie să facă acum mai multe și să-și asume un volum de muncă mai mare în ceea ce privește activitatea de punere în aplicare a legii. Consolidarea prerogativelor autorităților naționale de protecție a datelor este un element cheie al reformei. Și acest lucru se va face prin uh, reforma sistemului de protecție a datelor. După adoptarea reformei, avem uh, doi ani la dispoziție pentru a ne pregăti pentru intrarea în vigoare de plină a regulamentului privind protecția datelor. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile de protecție a datelor sunt pregătite să facă față noilor cerințe. Pe de altă parte, discutăm uh, despre ce trebuie să facă aceste autorități în acest moment, uh, în această situație de urgență. Niciuna nu ne-a anunțat deocamdată că nu are capacitățile necesare. Pentru viitor, pentru 2017 și ulterior, va trebui să ne gândim din nou la aceste capacități și să negociem cu statele membre. Nu am să dau uh, nume, uh, Însă unele state membre au manifestat uh, mai puțin interes uh, să consolideze Autoritatea de Protecție a Datelor pentru a pune în aplicare noua legislație. Așadar, mai avem multe de lucru și în acest domeniu. În ceea ce privește acordul umbrelă, PNR și TTIP, aș dori mai întâi să mă refer la TTIP pentru că au fost puse mai multe întrebări întrebarea era dacă hotărârea ne afectează poziția în ceea ce privește TTIP și protecția datelor. Răspunsul meu clar este nu, pentru că standardele de protecție a datelor nu vor face parte din negocierile TTIP. Nu putem și nu negociem nivelul de protecție pentru drepturile noastre fundamentale. Situația este diferită în ceea ce privește negocierile privind uh, un nou acord Safe Harbor. Pentru că aici este vorba de transfer, transferarea datelor cu caracter personal și aici trebuie să ținem seama de elementele specifice sistemului legal din SUA. Trecând la acordul Umbrella, acest, această decizie se referă la instrumentul specific, decizia luată de, comis, de Comisia Europeană. Pe de altă parte, acordul de tip umbrelă este un, uh, un acord care vorbește despre standardele care trebuie să fie respectate în domeniul cooperării uh, poliționești uh, și judiciare între Uniunea Europeană și SUA, deci nu cred că va exista un impact direct asupra acestui acord adus de hotărârea Curții Europene de Justiție. În legătură cu acest acord, aș dori să subliniez faptul că pentru a încheia acest acord trebuie să fie adoptată uh, legea privind căile de atac uh, judiciare de către Congresul American. Uh, yeah, on Mr. Albrecht's questions. Ce privește întrebările domnului Albrecht? I think one of the questions were the, the intelligence services. Una dintre ele s-a referit la serviciile de informații și situația din Uniunea Europeană la care se face trimitere și în uh, sentința curții. Cred că știți foarte bine că securitatea națională și activitățile serviciilor de informații țin de competențele exclusive ale statelor membre, deci nu uh, fac obiectul punerii în aplicare a, a dreptului european, inclusiv nu țin de Cartea Drepturilor Fundamentale. Aceasta se aplică statelor membre doar în momentul în care pun în aplicare dreptul european. Legislația europeană privind protecția datelor exclude din domeniul de aplicare uh, asemenea operațiuni care țin de uh, securitatea națională, de apărare și de securitatea statului. Articolul 3, 2 din directiva 95, directiva 46 din 1995. Însă nu este vorba de o derogare de tip cec în uh, alb pentru că conceptul securității naționale nu este unul nelimitat, el trebuie să fie interpretat ținându-se seama de, res- de respectarea principiilor proporționalității. Deci, um, acestea sunt limitele stabilite de curte, acestea sunt parametrii care trebuie uh, evaluați când vine vorba de accesul proporțional și necesar al serviciilor de informații la date cu caracter personal. On EU, US, PNR and uh, în ceea ce privește acordul uh, PNR și acordul TFTP, care a fost convenit deja cu consimțământul Parlamentului European, ambele acorduri conțin uh, garanții referitoare la transferul de date către autoritățile publice din Statele Unite ale, Ameri- ale Americii cetățenii europeni uh, dispun de, de posibilități de a ataca în instanță asemenea uh, decizii în Statele Unite ale, Americ- ale Americii. Cele două acorduri își doresc să atingă un uh, grad suficient de protecție prin uh, respectarea de către autoritățile publice americane a obiectivului colectării informațiilor respective, astfel încât aceste informații să fie limita- accesate într-un mod limitat. În plus, așa cum a cerut curtea, ambele acorduri permit o monitorizare regulată a situației prin uh, revizuiri și evaluări comune Evaluarea acordului PNR cu numele pasagerilor va avea loc uh, anul viitor și a făcut obiectul unei evaluări comune în, în anii 2013 și 2015. Următoarea revizire a acordului TFTP este prevăzută pentru anul viitor, ultima având loc în anul 2013. what have you managed uh, so far, I think... I... Uh, În ceea ce privește lucrurile pe care le-am realizat până acum, cred că m-am referit parțial la acestea. Am reușit deja să ajungem la îmbunătățiri importante a acordului Safe Harbor, încercând să uh, îl consolidă mai mult, chiar înainte de a avea această decizie și m-ați întrebat uh, în legătură cu calendarul posibil. Poate vă aduceți aminte că stabilisem un termen uh, limită până la sfârșitul lunii mai, însă nu obținusem ceea ce ne-am dorit până atunci. Drept urmare, a trebuit să continuăm negocierile pe parcursul verii. Ce am realizat? O mai bună monitorizare de către Departamentul de, de Comerț American a faptului că societățile comerciale respectă aceste standarde europene, apoi o transparență pentru consumatori privind modul în care datele lor sunt folosite de companii. În al treilea rând, nu este un uh, element nou, este vorba de căi de atac uh, um, care nu costă nimic, apoi problema tragerii la răspundere și un rol mai activ a autorităților europene pentru protecția uh, datelor, un subiect pe care l-am uh, discutat în urmă, cu ceva timp în urmă, și trans, uh, transferarea plângerilor europene autorităților de resort din Statele Unite ale Americii. M-am referit deja la principiul uh, revizuirii comune anuale, la care se participă și autoritățile naționale europene pentru a putea vedea dacă acest uh, mecanism funcționează în mod adecvat sau nu. Communication with companies, uh, several questions. Trec acum la comunicarea cu companiile și uh, orientările generale adresate acestora. Această comunicare este gândită a fi o măsură intermediară care să oferă un grad mai mare de claritate și în ea se vor regăsi elementele pe care le-am convenit cu autoritățile naționale și vom continua acest dialog cu ele și pe viitor. Însă trebuie să spunem foarte clar uh, care este domeniul de aplicare a directivei și care sunt alternativele care pot fi folosite de companii. Mai fost o întrebare referitoare la întreprinderile mici și mijlocii și o să încerc să vă explic. Poate nu am spus nimic în legătură cu discursurile care instigă la ură pe internet. Nu există o legătură directă cu acordul Safe Harbor, dar este o temă de foarte mare actualitate sunt sigură că știți că am avut două uh, evenimente importante, un coloviu dedicat combaterii rasismului și xenofobiei și o altă conferință dedicată combaterii radicalizării persoanelor care apoi se îndreaptă înspre Siria, Orientul apropiat și apoi se reîntorc în societățile europene, împreună cu statele meme, membre am ajuns la concluzia că doar 15% dintre acești tineri se radicalizează în, uh, în închisori, care rămân, din nefericire, o sursă importantă de radicalizare. Însă, marea majoritate a acestor tineri au fost radicalizați pe internet. Care sunt pașii pe care îi vom urma? Insistăm pentru punerea în aplicare Uh, în totalitate a deciziei cadru din 2008, care precizează că discursul de ură care are potențialul de a incita la crime de ură, la violență îndreptată oamenilor în temeiul uh, culorii piei, uh, pielii, temeiul credințelor religioase și așa mai departe. Deci asemenea conținut trebuie să fie șters de pe internet, de pe paginile de internet și anumite expresii, uh, anumite apeluri la lansarea unor atacuri teroriste, la anumite instigări la violență țin de domeniul uh, penal și am discutat cu ministrii de justiție care mi-au spus că înțeleg foarte bine atmosfera periculoasă care există în Europa în legătură cu criza refugiaților în desfășurare și că Atunci când discutăm despre combaterea rasismului, despre combaterea discursurilor de ură pe internet, nu discutăm despre noi instrumente, ci despre respectarea uh, instrumentelor uh, existente deja. Am discutat, dacă îmi permite să spun așa, cu cei mai importanți furnizori de internet, care înțeleg că și ei sunt o parte a problemelor cu care se confruntă uh, Europa în aceste zile și că în mod inevitabil trebuie să reprezinte și ei o parte a soluției acești furnizori de internet mi-au uh, demonstrat că înțeleg foarte bine care sunt uh, responsabilitățile juridice care le revin și sunt dispus să-și asume și responsabilitățile sociale în activitățile lor și vom uh, continua aceste discuții cu furnizorii de internet, vom continua cooperarea cu furnizorii de internet cu comisarul uh, Dimitris Avramopoulos, care are competențe în ceea ce privește combaterea terorismului și amenințărilor la adresa securităților. Deci, doamnelor și domnilor, am încercat să răspund uh, tuturor întrebărilor. Sper că am reușit să răspund la majoritatea acestor întrebări. Dacă nu ați uh, primit un răspuns la o întrebare, cred că vă pot transmite în scris acest răspuns. Mulțumesc. Vera, uh, doamna comisar, vă mulțumesc. Nu mai avem timp la dispoziție pentru întrebări suplimentare, însă aș dori să uh, îți spun că Portofoliul tău este foarte cuprinzător și aș dori să-ți mulțumesc pentru activitatea ta, pentru colocviul uh, la care poate au participat uh, unii din colegii noștri privind uh, combaterea radicalizării. Însă, în legătură cu acest subiect, doamna comisar, nu avem foarte mult timp la dispoziție, însă, în legătură cu întrebările adresate de colegii noștri, știu că intenționați să reveniți pe data de 10 decembrie și nu aș dori să repet la sfârșit aceste lucruri. Am discutat decizia privind uh, retenția datelor, însă această decizie are un caracter diferit. Este o sentință foarte clară, chiar dacă consecințele ei nu sunt la fel de, de clare, decizia este foarte clară și trebuie să fie respectată. Uh, și poate îmi permit să vă cer ca până pe 10 decembrie poziția Comisiei să fie una clară. Este evident că Statele Unite ale Americii au obligație morală de a acționa și noi dorim să, să, vă, să vă cerem să ne informați în legătură cu, desigur, nu cu acțiunile Statelor Unite ale Americii, dar Comisia este gardiana tratatelor și domnul Kirkhope a s-a referit la prerogativele Curții Europene de Justiție, dar Comisia Europeană este gardiana tratatelor. Și poate până pe 10 decembrie nu veți putea să ne spuneți care sunt toate consecințele pentru acordul TFPR, pentru PNR și așa mai departe. Poate sunt întrebări uh, care vor rămâne fără un răspuns până atunci. Însă este în interesul nostru al tuturor să avem o evaluare completă a tuturor acestor consecințe. Ar fi un lucru bun pentru Comisia Europeană, ar fi un lucru util pentru Parlamentul European să de- demarăm această activitate, ceea ce nu s-a întâmplat după decizia privind uh, salvarea datelor și mulți colegi, de fapt, s-au referit la necesitatea de a ajunge la, la certitudini în rândul cetățenilor europeni, la certitudini în rândul altor părți implicate din păcate, nu avem timp să mai continuăm, însă um, va trebui să revenim asupra acestui subiect pe data de 10 decembrie. Avem nevoie de o claritate cât mai mare, deci aș dori să vă transmit acest mesaj. Avem nevoie de certitudine și în comunicările dumneavoastră și ne dorim o diferență calitativă spre deosebire de Uh, reacția pe care am avut-o după decizia privind directiva uh, retenția a, datelor. Nu mai, nu mai este foarte mult timp până pe 10 decembrie, însă pe toți ne afectează consecințele acestei decizii. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru întrebările dumneavoastră cuprinzătoare. Și acum urmează uh, reuniunea coordonatorilor de la Comisia Liberă. Vă mulțumesc, doamnă comisar, dumneavoastră și echipei dumneavoastră.